siamo 71 in commissione. Oh, no, Vabbè. Cari colleghi, e... Eh, dragi colegi, este o plăcere să reluăm în această după masă activitatea comisiei noastre în prezența președinției Consiliului. Îi mulțumesc domnului ministru Gianluca Galetti pentru prezența sa aici astăzi într-o zi deosebită pentru un ministru italian al mediului și de aceea îi mulțumesc încă o dată. Pentru că, având în vedere că este responsabil uh, pentru toate operațiunile legate de nava Costa Concordia, um, care a făcut naufragiu, cu siguranță ar fi dorit să fie acolo în momentul uh, operațiunilor de evacuare a epavei. Îi dau acum uh, cuvântul pentru a ne prezenta prioritățile președinției italiene pentru acest semestru. Ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, permiteți-mi mai întâi să vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor europarlamentarilor, președintelui și vicepreședintelui pentru această ocazie pe care mi-o oferiți uh, să discutăm și pentru oportunitatea de a vă prezenta și de a discuta cu dumneavoastră programul pentru mediu al uh, președinției italiene, acum la mai puțin de o lună de la începutul ei. Aș dori să subliniez mai întâi un lucru, și anume voința noastră de a coopera în mod continuu cu dumneavoastră, cu adunarea parlamentară, pentru a ne pune de acord în anumite dosare și pentru a avea un schimb de opinii pozitiv în dosarele pe care nu le vom putea încheia în timpul președinției italiene și vom discuta, bineînțeles, orice alte subiecte pe care le veți dori. Este important pentru mine acest lucru pentru că îmi dau seama că dacă dorim să lucrăm în mod eficient în aceste șase luni și apoi de-a lungul întregului mandat al dumneavoastră, cooperarea strânsă între Consiliu și Parlament este un element fundamental. Cred că, mai ales în acest domeniu al mediului, nu pot să existe doar divergențe politice în legătură cu mediul, principalele familii politice europene au un obiectiv fundamental și anume să se ajungă la un acord pentru a rezolva probleme naționale, europene și globale. Aceasta este responsabilitatea noastră foarte mare. Programul de mediu al președinției italiene se inspiră din subiectele mai largi ale creșterii economice și ale ocupării ecologice și ține cont de uh, lucrările Uh, Consiliului de Miniștri pentru Mediu în cadrul președințiilor Lituatiană și uh, Elena, cărora le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut. Acesta este un element fundamental. Președinția italiană, nu doar în domeniul mediului, ci în toate sectoarele, a pus în centrul priorităților sale creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Mai ales în domeniul nostru al mediului, Definind acest obiectiv, putem uh, avea uh, lucruri foarte importante de făcut. Trebuie, e nevoie de o schimbare în cultură, în uh, modul de a gândi lucrurile. Mediul trebuie să-și găsească locul în cadrul acestei creșteri economice, să protejăm mediul, acesta este principalul nostru obiectiv, dar trebuie să se înțeleagă că în țările noastre, în Europa și în lume, nu poate să existe dezvoltare durabilă, creștere economică durabilă și Uh, creare de locuri de muncă fără ca mediul să fie o temă centrală. Mediul este esențial pentru viitorul, pentru uh, creșterea economică și ocuparea forței de muncă pe continentul nostru și astăzi datele arată acest lucru. Dacă există un sector care în timpul crizei economice a înregistrat o creștere uh, și la nivel de cifră de afaceri și la nivel de ocupare a forței de muncii, aceasta este economia verde. Uh, și pornind de la această constatare, trebuie să facem încă un uh, salt în modul nostru de gândire. Toată lumea în Europa trebuie să înțeleagă că uh, se poate obține ocuparea forței de muncă și creșterea economică nu doar în domeniul economiei verzi, ci în toate sectoarele economice, chiar și cele considerate din punct de vedere istoric mai dificile. De exemplu, în industria cimentului. Și în aceste sectoare este absolut indispensabilă o politică de mediu. Trebuie să ieșim din capcana economiei verzi mediul nu poate să fie legat doar de o parte din economie trebuie să devină un element prezent în toate sectoarele activității economice. Știința italiană a subliniat de mai multe ori că prioritatea semestrului nostru este creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Aceasta este esențială dacă uh, dorim um, ca economia să repornească în mod sănătos uh, și uh, europenii să aibă mai multă încredere în instituții și, în general, în politică. Ultimele alegeri ne-au transmis un uh, semnal precis. Dacă nu suntem capabili să luăm decizii rapid și în interesul cetățenilor pe care îi reprezentăm, nu doar acest mandat nu va rămâne în istorie, ci chiar riscăm să, fac, să facem să eșueze întregul proiect al Uniunii Europene și nu ne putem permite așa ceva. E nevoie de un imbold. Politicile de mediu, sprijinite de opinia publică din toate statele noastre, pot reprezenta un instrument eficient pentru a reacorda alegerile de la nivel european cu um, dorințele cetățenilor și nevoile lor. Desortarea economică um, respectarea mediului înconjurător uh, și lupta împotriva schimbărilor climatice uh, sunt o parte integrantă a acestei strategii pentru, prezența uh, pentru președinția italiană, pentru că suntem convinși că creșterea care poate aduce competitivitate sistemului european este doar creșterea economică ecologică. Am discutat la Milano despre aceste subiecte în reuniunea ministerială informală pentru mediu și ocupare pe 16 și 17 iulie. Cu această ocazie, toți miniștrii mediului și ai ocupării s-au regăsit cu toții împreună în ședință comună pentru a discuta despre ocupare și mediu, despre instrumente concrete pe care statele noastre pot să le folosească pentru a învinge boala secolului nostru și anume șomajul, mai ales în rândul tinerilor. Dezvoltarea economică, Um, Succesul întâlnirii de la Milano a confirmat faptul că abordarea politică integrată este fundamentală pentru ehm, a ehm, putea folosi ă, ocaziile ă, oferite de economie și pentru a dezvolta economie cu emisii scăzute care face față schimbărilor climatice folosind resurse mai puține și mai puține energie. Vom face în așa fel în timpul președinției noastre pentru că documentul anual uh, al creșterii, uh, uh, care um, este punctul de început al semestrului european, să includă și elemente specifice asupra um, activității noastre în domeniul mediului. În guvernanța semestrului european participă astăzi Consiliul pentru Ocupare și Consiliul Ministrilor de Finanțe. Noi vom propune uh, ca în guvernanța sistemului, semestrului european să participe și Consiliul pentru Mediu. Tocmai pentru a pune în centrul preocupărilor noastre subiectele legate de mediu. Și rolul Parlamentului este determinant în acest sens. Ca orice transformare importantă și aceea de la o economie maro la o economie verde um, va necesita eliminarea consecințelor negative asupra, postel, uh, asupra locurilor de muncă existente. Trebuie să adecvăm politicile industriale uh, pentru a permite această tranziție. Semestrul european și revizuirea la jumătatea perioadei a strategiei UE 2020 pentru creștere durabilă, inteligentă și inclusivă reprezintă oportunități importante pentru a, a pune în centru dimensiunea de mediu a strategiei și um, um a proceselor sale de guvernanță. Uh, provocarea noastră este să depășim definitiv uh, viziunea tradițională a raportului între politicile economice și, de med- și mediu, de obicei orientat uh, în direcția remedierii a posteriori a uh, impactului asupra mediului a alegerilor economice. În momentul în care se fac alegeri la nivel economic, trebuie să țină imediat cont de impactul de mediu. Nu se mai pot face aceste alegeri fără uh, a se evalua impactul asupra mediului. Pentru că în țările noastre este esențial ca în planurile industriale ale întreprinderilor să se țină cont de mediu. Astfel, întreprinzătorii trebuie să facă alegeri strategice în domeniul industrial, respectând mediul, pentru că astfel se poate maximiza și profitul. Aceasta este schimbarea culturală și provocarea cu care ne confruntăm. Trebuie să punem bazele pentru trecerea la o economie circulară, în care nimic să nu fie irosit Astăzi modelul uh, încă foarte des întâlnit este să luăm, să transformăm și să aruncăm. Astfel se consumă resurse, se pierd materiale și se produc cantități enorme de deșeuri. Acest model nu mai este durabil. Costă mult, poluează mult, generează crize și se pierd astfel locuri de muncă. Și se pierd și profituri pentru uh, întreprinzători. Uh, din dezbaterea de la Milano um, am rămas cu um, consensul asupra necesității integrării dimensiunii de mediu în guvernanța economică a Uniunii, atât la nivel de conținuturi cât și la nivel de proces de, de luare de decizii. În calitate de președinte al Consiliului de Ministri pentru Mediu, în următoarele luni Mă voi ocupa de acest proces de consolidare a componentei de mediu în cadrul semestrului european pe baza uh, indicațiilor de la Milano. Um, pe parcursul acestei, acestor operațiuni, uh, contribuția Parlamentului va fi substanțială și sper că și în dezbaterea de astăzi uh, voi uh, putea pleca cu idei în acest sens. Sunt convins că în domeniul mediului și în lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie să existe o convergență între principalele forțe politice. Este un subiect prea important ca să ne putem permite să fim divizați în Parlamentul European și în Parlamentele Naționale. Având în vedere că unele state fac pași înapoi de neînțeles în legătură cu emisiile de gaze uh, poluante, Europa trebuie să facă un salt înainte care a fost blocat prea mult timp um, de poziții locale și parțiale. Președinția italiană s-a angajat um, să definească viitorul cadru european în domeniul climei și energie. Și cu această intenție am uh, introdus în roadmap-ul Consiliului diverse angajamente informale, cum ar fi cel de la Consiliul Informal pentru Mediu, la care am discutat și despre reforma sistemului uh, ETS, Emission Tracing System, și este prevăzut pentru Consiliul Formal pentru Energie pe 6 octombrie o discuție comună între miniștrii mediului cu cei ai energiei. Suntem convinși că politica europeană privind schimbările climatice trebuie discutată împreună pentru că are legături strânse cu politica mm, de securitate energetică. Este imposibil să separăm aceste două subiecte. Trebuie să ajungem la uh, COP pregătiți uh, să, respectând, uh, să respectăm angajamentul luat la Varșovia anul trecut uh, și să prezentăm contribuția noastră la Coldul global pentru 2015. La Lima trebuie puse bazele textului de negociat la conferința de la Paris anul viitor, acesta va fiind un moment crucial pentru a se ajunge la un acord global. Uh, summitul liderilor lui Ban Ki-moon va fi ocazia să se facă progrese în direcția acordului din 2015 la Paris și Mă aștept că cu această ocazie să fie prezenți to- prezente toate statele europene unite uh, pentru a-și aduce o contribuție comună. Stimați eurodeputați, președinția italiană dorește să reușească la Consiliul din 28 octombrie și 17 decembrie 2014 Odată cu începutul noului mandat, progrese semnificative în dosare importante. Și în acest scop, cooperarea strânsă cu Parlamentul cu parla este indispensabilă, o mai spun încă o dată. În domeniul mediului, dosarul OGM, organismelor modificate genetic, sunt o prioritate a președinției italiane. Ehm, după ce negocierile au bătut pasul pe loc mult timp, pe 12 iunie s-a ajuns la un acord politic ehm, poziția are obiectivul de a obține un echilibru între menținerea sistemului de autorizare a Uniunii și exigențele statelor membre care au dreptul să limiteze uh, sau să interzică cultivarea organismelor modificate genetic pe teritoriul lor. Într-un domeniu atât de delicat, în care este investită întreaga societate, de la agricultori la consumatori, trebuie recunoscute și garantate uh, suveranitatea și autonomia statelor membre. Opinia publică europeană a dat deja semnale clare în legătură cu cultivarea OMG-urilor și, din acest motiv, este o datorie politică să procedăm mai rapid la un acord între uh, Consiliu și Parlament. Tocmai astăzi, Consiliul pentru Afaceri Generale a adoptat formal poziția comună. Și principala noastră dorință este să cooperăm pentru a ajunge la un acord pe acest subiect al organismelor modificate genetic înainte de sfârșitul anului. O altă prioritate legislativă a semestrului nostru este propunerea privind reducerea folosirii pungilor de plastic. Este un instrument legislativ fundamental care, dincolo de a permite reducerea cantității totale de pungi de plastic folosite astăzi, va putea reprezenta și o oportunitate de îmbunătățire a întregului sistem de gestionare a deșeurilor. Deci vom face eforturi pentru a ajunge la un aport care să ne permită să reducem în mod eficient consumul și prin um, dispoziții și bune practici uh, care există deva, deja la nivel național, care pot fi deseminate mai larg. Sper că doamna Auken va obține un mandat pentru negocieri deja în luna septembrie, creând astfel posibilitatea de a se ajunge la un acord înainte de sfârșitul semestrului președinției italiene. În legătură cu reducerea emisiilor de efect de seră, programul legislativ al președinției noastre are obiectivul Um, completării uh, normelor care există deja. Propunerea de regulament privind monitorizarea emisiilor de dioxid de carbon în transportul maritim este o prioritate a președinției italiene. Directiva privind schimburile indirecte în folosirea solului, așa numită ILUC, este de asemenea o prioritate și dorim să se ajungă la un compromis. Au avut loc negocieri dificile și acordul politic la care s-a ajuns în Consiliul Energie pe 13 iunie. Uh, se reflectă echilibrul delicat între pozițiile statelor membre. Ne dăm seama că și Parlamentul și în Parlament uh, propunerea a avut un parcurs complex Obiectivul nostru este să găsim împreună cu Parlamentul și cu domnul uh, relator Torvalds uh, parcursul și calendarul um, pentru a asigura un acord cu Consiliul. Uh, propunerea de reformă în sistemul ETS are de asemenea importanță deosebită. Trebuie să consolidăm și să stabilizăm sistemul ETS, care reprezintă principalul instrument operațional comunitar în lupta împotriva schimbărilor climatice, cu un mecanism transparent, simplu și uh, ușor de aplicat. Uh, ne dăm seama că din motive tehnice nu vom putea probabil începe negocierile cu Parlamentul în timpul președinției noastre, dar sperăm că vom putea pune baze solide pentru finalizarea rapidă a dosarului. Aș dori să spun câteva cuvinte despre pachetele legislative privind calitatea aerului și deșeurile. Sunt propuneri fundamentale în dezvoltarea unei politici de mediu pe termen mediu și lung, așteptând poziția Parlamentului European. Vom încerca să facem să avanseze cât mai mult lucrările în Consiliu și să examinăm în mod aprofundat propunerile. Italia, în calitate de Uh, stat care are președinția Uniunii Europene va coordona și va reprezenta pozițiile Uniunii la numeroase întâlniri internaționale. Voi aminti câteva. Mai întâi, conferința părților la Convenția privind diversitatea biologică și reuniunile părților semnatare ale protocolului de la Nagoya mai ales COP12, care va avea loc în Corea de Sud în prima jumătate a lui octombrie, unde trebuie să se evalueze progresele făcute în punerea în aplicare a planului strategic al Convenției. Aici se vor hotărâ um, acțiuni ulterioare necesare pentru a ameliora punerea în aplicare și pentru a garanta atingerea obiectivelor și Uh, pentru a defini uh, criterii globale de dezvoltare durabilă pentru după 2015. Președinția s-a angajat că Uniunea va avea un rol uh, constructiv în, pentru ca acest summit să, aibă, să fie încununat de succes pentru ca toate deciziile de la conferință să fie puse în aplicare. Închei mulțumindu-vă pentru atenție și Doresc să vă spun că în subiecte ca cele legate de mediul de, de care vă ocupați în această comisie și noi la Consiliu, putem și sper că vom putea coopera foarte bine, foarte intens, într-un spirit constructiv și uh, fără o atitudine partizană. Mediul, încă o dată, mai mult ca alte domenii, vizează viața și viitorul nostru, dar mai ales uh, viața și viitorul copiilor noștri și ale generațiilor următoare. Mult succes tuturor dumneavoastră și domnului președinte Lavia. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare detaliată a priorităților președinției italiene. Începem imediat cu un uh, prim grup de întrebări din partea coordonatorilor pe care îi rog să se limiteze la două minute și apoi voi da cuvântul uh, președinției Consiliului pentru a răspunde. Peter Lize mai întâi.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 Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să mulțumesc domnului ministru pentru prezență și pentru faptul că va răspunde la întrebările noastre. Eu reprezint aici un fel de experiment, pentru că, așa cum știți, având în vedere că fac parte din uh, grupul EFDD, din partea mișcării 5 uh, stele, 5 stele, uh, pentru noi e foarte importantă democrația directă, așa că întrebarea mea nu este a mea, ci a cetățenilor italieni, care doresc să vă pun această întrebare, pe scurt. Având în vedere obiectivele ambițioase al pachetului Crime, Crime Energie 2030, cum ar fi reducerea emisiilor cu efect de seră cu 30% și creșterea părții energiei uh, um, produsă din surse regenerabile până la 70%, întrebarea este următoarea. Cum evaluează președinția italiană decizia luată de guvernul Monti uh, Um, și uh, menținută de renții pentru um, a păstra și a uh, continua exploatarea hidrocarburilor offshore în Italia, având în vedere impactul cancerogen, cancer, cancerigen al perforării puțurilor de extracție asupra populației din Italia și Croația, ce aveți de gând să faceți? Nu ar fi mai bine să se dubleze taxele de la 7% la 14% în loc să se dubleze producția, care va uh, polua mult mai mult mediul. Mulțumesc! Mulțumesc! Iată, acesta a fost... Uh, primul tur de întrebări din partea coordonatorilor. Dau cuvântul domnului ministru acum pentru a răspunde, dacă se poate, în 5 minute. Pentru că apoi mai avem o listă întreagă de alți colegi care au cerut cuvântul. Nu va fi ușor, voi încerca, spune domnul ministru, cer scuze dacă, având în vedere că am doar 5 minute, unele răspunsuri nu vor fi foarte precise. Eficiență energetic că cu o limită de 30%, așa a propus Comisia. Eu cred că acesta are un uh, impact foarte important asupra acordului Clima-Energie 2030 Deci sporirea eficienței energetice cu 30% are o consecință foarte importantă asupra acordului uh, climă-energie pentru 2030. Acest subiect este strâns legat cu obiectivele Um, președinții italiane, uh, creștere economică și ocupare, pentru că este clar, clar că creșterea eficienței energetice uh, creează locuri de muncă și sporește cifra de afaceri a întreprinderilor, mai ales a întreprinderilor mici și mijlocii, care suferă cel mai mult azi în Europa și toate acestea au un impact asupra securității de mediu. Pentru că creșterea eficienței energetice ne permite să economisim energie și să fim mai independenți Eh, să ne ameliorăm eh, securitatea energetică. Deci este un subiect fundamental și Consiliul trebuie să facă eforturi pentru a ajunge la o poziție comună. Pentru Consiliul eh, din 26 octombrie, în poziție comună a întregii Europe. Cred că trebuie să transmitem acest mesaj cetățenilor europeni și tuturor statelor lumii cu ocazia conferinței de la Lima din decembrie și apoi conferinței de la Paris 2015. Este o provocare majoră cu care ne confruntăm, pentru că nu toate statele uh, au, sunt de aceeași părere. Unele state sunt mai virtuoase, altele mai puțin, unele mai ambițioase, altele mai puțin. Și cred că va fi uh, sarcina președinției italiene să se ajungă la un acord cât mai ambițios cu care să fie de acord toate statele Uniunii Europene. În ceea ce privește sistemul ETS, am spus-o deja în prezentarea mea introductivă uh, și aceasta este strâns legată de acordul climă-energie pe care trebuie, la care trebuie să ajungem. Deci este în interesul Consiliului să avanseze cât mai mult în acest dosar. este indispensabil să reușim, pentru că o bună funcționare a pieții pieței ETS înseamnă mai multă transparență pentru piață, face această piață mai credibilă și permite reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Parlamentul, sau sperăm că Parlamentul va avansa în propria dezbatere a acestui dosar cât de rapid pentru a ne permite și nouă să avansăm. În legătură cu ILUC, Consiliul a ajuns deja la un acord în acest dosar pe 16 iunie. Suntem gata să permitem o finalizare a directivei cât de repede deci să negociem cât mai repede cu Parlamentul European. Știu că dezbaterile, că nu, este, nu sunt negocieri ușoare în niciuna dintre cele două instituții. Uh, poziția nu a fost adoptată fără multe discuții. Cred că avem elementele necesare pentru a putea finaliza dosarul cu succes. În ceea ce privește acordul cu Statele Unite, TTIP, președinția negociază în cadrul Consiliului pentru Comerț Exterior. Pe ce criterii? Acela al paralelismului, al reciprocității și al protecția și valori, protecției și valorizării standardelor europene de mediu, dar și sociale și ale valorilor noastre la nivel de ocupare. Ah, pe aceste criterii ne bazăm negocierile și uh, nu vom ceda în legătură cu aceste principii. În ceea ce privește deșeurile, este clar că Trebuie să facem pași înainte și aici. Am, dăm importanță mare pachetului un aer curat pentru Europa. Fiecarei părți uh, al acestui pachet, uh, uh, inclusiv partea legată de deșeuri. Nu doresc să intru în detalii în legătură cu țara mea, pentru că aici reprezint Consiliul și nu pot să-mi permit să vorbesc despre Italia. De multe ori se uită că în țara mea există regiuni cu niveluri de reciclare între cele mai ridicate din Europa. Deci, noi nu avem uh, o problemă a deșeurilor mai mare decât alții, dar problema deșeurilor privește întreaga Europa, pachetul deșeuri a fost adoptat doar recent de comisie și este dificil ca acesta să figureze printre mm, dosarele prioritare pentru negocierile cu Parlamentul. Dar asta nu înseamnă că deșeurile nu sunt o prioritate pentru noi, dar așteptăm poziția Parlamentului European și, între timp, noi trebuie să permitem să avanseze cât mai mult lucrările în Consiliu. Acesta este un semn tangibil al implicării noastre în dosarul deșeuri. Și anume faptul că evaluăm posibilitatea de a discuta propunerea deja la Consiliul de Miniștri în octombrie. În ceea ce privește emisiile transporturilor, transporturilor maritime, noi recunoaștem importanța acestui dosar și în contextul negocierilor internaționale de la Uniunea Maritimă Internațională trebuie să facilităm acordul în acest dosar. Uh, președinția va lua contact cu noul raportor după ce îl veți fi numit pentru a discuta de cea mai bună modalitate de a uh, face să avanseze acest dosar și pentru a-l finaliza. Acum, ultima întrebare. În legătură cu forajele, știu că este un subiect sensibil și nu doresc să vorbesc doar despre exploatarea hidrocarburilor de către țara mea. Amintesc că și în Italia, dar și în întreaga Europa, este foarte clar care este impactul acestor floraje, foraje. Normele europene în acest domeniu este mult, sunt mult mai ambițioase, sunt dintre cele mai ambițioase din lume. Deci, pentru noi, într-adevăr, securitatea acestora este foarte importantă. În legătură cu gazele de șist, nu există un dosar legislativ. Dacă se dorește o dezbatere în legătură cu această temă și impactul său asupra mediului pe un teritoriu delicat ca cel european, Consiliul nu are nimic împotrivă, cel puțin președinția italiană nu are nimic împotrivă. Vă mulțumesc pentru răspunsuri, pentru răspunsul la acest prim tur de întrebări. Am acum 23 de colegi pe listă. Dau cuvântul primelor 12, apoi ascultăm răspunsuri și apoi trecem la celelalte întrebări. Are cuvântul Ivo Belet de la PPE. Două minute sau mai puțin, vă rog. Grazie, președinte. I will try to respect your... Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să respect uh, limita de timp impusă de dumneavoastră. Domnule ministru, fiți binevenit. Uh, mă bucur că sunteți astăzi printre noi și că sunteți deschis la întrebările noastre. Am să fiu succint pentru că multe întrebări deja au fost uh, ridicate. Este într-adevăr o zi importantă mai ales având în vedere propunerea Comisiei referitoare la eficiența energetică, obiectivul de 30% pus pe masă. Știm și suntem cu toții de acord că eficiența energetică este foarte importantă pentru a reduce dependența noastră energetică îndeosebi față de Rusia. Uh, e un obiectiv mai ambițios, 5% uh, în plus, uh, nevoi scăzute cu 11%. În ceea ce privește întâlnirea Consiliului de la jumătatea lunii octombrie, sperăm ca Consiliu, ca președinția italiană, să reunească sprijinul tuturor celor 28 de state membre în favoarea acestei uh, ținte pentru eficiența energetică. Domnule ministru, în ceea ce privește reducerea emisiilor de dioxid de carbon și sistemul ETS, colegul uh, meu, Mateas Grote, a vorbit deja de reforma structurală și avem cu toții nevoie să subliniem faptul că nu mai există la ora actuală stimulente pentru industrie, pentru ca aceasta să investească în tehnologii inovatoare. Sper că sunteți de acord că e nevoie de reforme structurale. Trebuie să înaintăm în ceea ce privește această propunere, acest dosar. În lunile care urmează trebuie uh, să facem tot ce ne stăm putință. Știu că nu vom putea să-l finalizăm până la finele acestui an, dar poate în președinția următoare. Matias a vorbit deja de calendarul punerii în aplicare a acelei reforme, depinde de statele membre, e clar. Sunt anumite state membre care doresc să concentreze uh, la începutul perioadei mijloacele, acel front-loading, mă refer aici la anul 2017. Vorbim și de creditele internaționale Sistemul merge până în 2020 și aici mă apropiu de final, domnule președinte. Ne puteți spune ceva despre părerea dumneavoastră referitor la calendar și despre acele alocări concentrate pe finalul perioadei um, asupra cărora s-a um, hotărât anul trecut, vor putea fi acestea integrate în sistemul rezervei pentru stabilitatea pieței. Mulțumesc, mulțumesc Ivo pentru socialiști și democrați. Doamna Ghindișii, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru... Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare. Este într-adevăr un lucru lăudabil faptul că vă aflați aici, în această sală, disponibil pentru întrebările noastre. În ceea ce privește directiva 94-92 vis-a-vis de ambalare. Legislatorul european impune un obiectiv cu caracter obligatoriu de a reduce uh, numărul pungilor de plastic a deșeuri. Ce va face președinția italiană în acest sens? Cum va împăca nevoia unui, unei abordări europene de a reduce acest uh, volum al pungilor de plastic cu nevoia unei strategii adaptate la specificitatea fiecarei țări, printre ele și Italia. În uh, prezentare vorbeați de rezidurile din Europa. Încă o dată aș dori să știu ce va face președinția vis-a-vis -vis de acest uh, subiect și cum va încerca să înregistreze progrese spre finalul semestrului. Mulțumesc, urmează doamna Gerling. Îmi cer scuze, domnule președinte, eram preocupată vorbind. Întrebarea mea e una foarte simplă. Domnul ministru și-a prezentat cu multă bunăvoință prioritățile după care a trecut în 20 de minute prin uh, rezumatul politicilor uh, pe ordinea de zi. Eu nu prea am înțeles foarte multe din punct de vedere tehnic ce va pune în mișcare odată ce iese din această sală, care sunt prioritățile pentru următoarele șase luni. Întrebarea mea e dacă ar putea să ne dea principalele trei priorități asupra cărora dorește să se concentreze și ce urmărește să obțină până la finele acestei președinții. Mulțumesc pentru grupul ALDE, are cuvântul colegaris. la Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, fiți binevenit și vă mulțumesc că mi-ați uh, am menționat raportul referitor la pungile de plastic. Vă sunt recunoscătoare și sper că veți face tot ce vă stă în putință pentru a obține o legislație solidă. Eu sunt foarte mândră de, acest, de această propunere. Eu sunt mândră că avem o țintă clară. Toată lumea sprijină acest obiectiv de diminuare a volumului cu 50% în 3 ani și 80% în 5 ani. Am cerut de asemenea un, uh, introducerea unui sistem cu caracter obligatoriu de stabilire a unor prețuri, cel puțin când vine vorba de sectorul alimentar. Știu că Italia în anumite privințe are o legislație destul de progresistă și sper că ne veți sprijini și că eforturile dumneavoastră în ceea ce privește deșeurile vor contribui la diminuarea acestora. Dacă luăm uh, pungile de plastic, dacă luăm în serios uh, ierarhia țintelor care trebuie diminuată, se află pe locul întâi această abordare a reducerii. Dați-mi voie să vă spun câte ceva și despre organismele modificate uh, genetic. Credeam că vom vorbi cu următorul ministru despre acestea, dar sperăm ca dumneavoastră că veți da curs uh, opiniei domnului Juncker că se poate face ceva. Sper să avem un sistem opt-in, opt-out și, în cele din urmă, revenind la deșeuri, eu uh, m-am deplasat adesea în Campania, în Lazio, cu Comisia PETI. Sunt regiuni foarte frumoase în Italia unde aveți uh, un sistem perfect și aveți și niște exemple unde lucrurile merg foarte, foarte prost. Uh, Aș dori să vă rog să faceți tot ce puteți, să um, lucrați cu Comisia pentru a rezolva problemele și Italia, de asemenea, trebuie să facă tot ce este în putință pentru a-și rezolva problemele cu deșeurile și trebuie să aruncați o privire campaniei. Mulțumesc, colegii noastre. Înainte de a trece la următoarea întrebare, vă semnalez o schimbare în programul nostru, având în vedere că se prevede un minut de reculegere pentru doliul național din Olanda, pentru victimele zborului. Deci facem și noi acum un moment de reculegere. Grazie per eh, questo gesto Vă mulțumesc pentru gestul dumneavoastră simbolic, dar important. Acum dau cuvântul lui Marco Afronte din partea EFDD. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, revin la un subiect pe care l-a abordat deja în general. Eu doresc să abordez eh, lucrurile mai specific. Știți, Croația a identificat 29 de zone în Marea Adriatică pentru, pentru a fora, pentru a căuta petrol. Italia a dat puțin înapoi. Nu este la fel de avansată ca și Croația. Dumneavoastră a spus în presă că există standarde foarte, uh, foarte precise și le veți respecta, dar nu credeți că protecția unui mediu atât de important, dar uh, și foarte um, foarte poluat, deja cum este Marea Mediterană, trebuie să primeze. Credeți că mai merită să investim în energia fosilă? Are cuvântul acum colega Elisabeta Gardini. Mulțumesc. Pe scurt, aș dori să revin la conferința de la Lima. Eu am urmărit de la Copenhagen încoace toate conferințele părților COP și trebuie să spun că în ultimii ani, odată cu operațiunile de salvare ale din, de ultim moment, am avut de mai multe ori impresia că ne-am aflat într-un punct mort. Um, ce propuneți pentru a depăși situația de blocaj înainte de Paris, pentru că, așa cum ați spus, criza e prezentă, dar trebuie să depășim această viziune a concurenței între politica de mediu, mai ales climatică, cu competitivitatea economică. Aș dori să înțeleg mai bine care este strategia dumneavoastră. Apoi, ați vorbit despre ședința informală de la Milano, unde s-au întâlnit ministrii mediului cu ministrii muncii. Ce are de când să facă președinția italiană pentru economia circulară? Mulțumesc! Seara, colega Gardini. Mulțumesc colegei Gardini. Are cuvântul acum domnul vicepreședinte Poț. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, o întrebare foarte simplă. Perturbatorii endocrinieni. Comisia Europeană nu a venit în acest sens cu răspunsurile cerute de Parlament. Aș dori să știu dacă președinția dumneavoastră, care până acum a fost destul de vagă, va face ceva concret în acest sens. Presidente adesso passerei la parola alla collega Mulțumesc, dau acum cuvântul colegei Piti Kainan. Ah, Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, domnule ministru, dați-mi voie să vă felicit. Cred că ați a avut un discurs foarte la obiect referitor la economia verde. Nu e o luptă între mediu și industrie, nici măcar o luptă între diferitele ramuri ale industriei. Este un lucru esențial, acela de a crea noi locuri de muncă, de a îmbunătăți competitivitatea Europei și de a crea bunăstare pentru cetățenii europeni, grație industriei europene. sarcina noastră grea este aceea de a veni cu măsuri concrete cât mai repede și cred că a scos acest lucru în evidență. În acest sens aș dori să revin la propunerile legate de utilizarea eficientă a resurselor, o parte din colegii mei uh, cred că au pus deja întrebări în acest sens, poate că nu am ascultat eu cu foarte mare atenție, dar aș dori să revin asupra trei aspecte. În primul rând, eficiența energetică. Sunteți în favoarea obiectivului cu caracter obligatoriu de 40% și cum vedeți aici rolul Consiliului și ca apoi această țintă să se regăsească în uh, directiva privind eficiența energetică. În al doilea rând, obiectivele economiei circulare, considerați că puteți obține indicatori uh, ai eficienței energetice cu caracter obligatoriu pe durata semestrului european? Știm că rezerva pentru stabilitatea pieței include, uh, are o lacună de trei ani și uh, colegii mei v-au întrebat deja acest lucru, dar și eu aș dori o confirmare din partea dumneavoastră că veți Uh, face tot efortul posibil pentru ca această lacună să dispară și pentru ca sistemul să poată să uh, înceapă să funcționeze în 2017. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnei Kainel. Are cuvântul acum din partea grupului ALDE, colegul Favia. Vă mulțumesc! Dragă domnule ministru, cum s-a spus deja, în poziția referitoare la o nouă politică pentru mediu și climă pentru anul 2030, Parlamentul European a luptat pentru un obiectiv ambițios de o diminuare de 40% a emisiilor de dioxid de carbon, o îmbunătățire cu 40% a eficienței energetice și o creștere a participării resurselor regenerabile. Având în vedere că eu sunt raportor responsabil pentru diminuarea emisiilor de dioxid de carbon în transportul maritim, și având în vedere că dosarul, că în introducerea dumneavoastră ați vorbit foarte mult despre creșterea durabilă, de asemenea ținând cont de mesajul clar transmis de Parlamentul European care atrage atenția asupra lipsei de ambiție dat, dovedită de comisie. Aș dori să știu dacă ne puteți spune măcar că uh, dumneavoastră veți face tot efortul posibil pentru ca Consiliul să ia în considerare propunerile Parlamentului. Mulțumesc! Din partea verzilor, colegul Taylor. Thank you very much, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și uh, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Vorbim despre creștere și o creștere pe care nu dorim să o vedem, dar pe care am văzut-o, e o creștere în decesele cetățenilor europene, eh, europeni provocați de poluare. 420.000 de oameni în Uniunea Europeană mor în fiecare an din cauza poluării atmosferice. Sper că sunteți la fel de revoltat ca și mine și că acest lucru vi se pare absolut inacceptabil. Aș vrea să știu ce va face președinția italiană pentru a vegea că se vor crește uh, obiectivele, că se vor promova niște obiective ambițioase vis-a-vis -vis de plafanele naționale și că veți introduce uh, o țintă obligatorie pentru anul 2025 pentru uh, ecocondiționalitate. Mulțumesc colegului Taylor. Urmează pentru uh, popular colegul Nagy. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, köszönöm, hogy személyes, miniszter úr, köszönöm, hogy személyes... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumesc pentru că ați venit personal să ne prezentați prioritățile președinției italiene. Mă bucur de asemenea că sprijiniți o economie prietenoasă cu mediul. De asemenea, dați-mi voi să scot în evidență importanța unui tipar de consum care respectă mediul. Politica ar trebui să pună accentul asupra creării unor noi locuri de muncă când vine vorba de protecția mediului. Politica noastră de mediu și politica energetică, din păcate, a generat investiții care nu au dus la crearea unor locuri de muncă durabile. Ba, din potrivă, uneori au fost închise întreprinderi din cauza um, prevederilor politicilor uh, referitoare la dioxidul de carbon. Aceste sacrificii suferite nu au fost uh, compensate în vreun fel fără un acord cu caracter global, aceste pierderi nu au dus în cele din urmă la o îmbunătățire. Știm cât a pierdut Uniunea Europeană din cauza acestor scurgeri de uh, dioxid de carbon. Dacă nu modificăm politicile, acestea nu vor avea un caracter durabil. Cred că ar trebui să ne deplasăm uh, interesul de la sistemul ETS la o utilizare mai eficientă a resurselor, sporind utilizarea eficientă a resurselor și promovarea unor materiale ecologice, cred că am putea crea locuri de muncă mai multă și durabilă. În al doilea rând, domnule ministru, aș dori să vă întreb cum am putea promova gazul de șist pentru a ne asigura că suntem independenți energetic. Am să dau acum cuvântul ministrului pentru a răspunde. sorry, I was listening to the Swedish. Îmi cer scuze, spune colega Vitland, ascultam interpretarea din suedez, așa că nu uh, am putut uh, asculta ce spuneți. Bună ziua, domnule ministru, a fost într-adevăr foarte interesant uh, să ascult prezentarea dumneavoastră. Ne bucură faptul că Emisiile de dioxid de carbon sunt uh, prioritare pentru dumneavoastră în uh, regiunea de unde vin eu. E un subiect de mare interes politica referitoare la schimbările climatice. Ați vorbit despre uh, conferința de la Lima și despre conferința de la Paris. Însă, când mă voi întoarce în Suedia, aș dori să le spun suedezilor că Italia face eforturi pentru a fi un lider în Europa în ceea ce privește lupta pentru a combate schimbările climatice. Cum veți introduce dumneavoastră obiective cu caracter obligatoriu? Cum veți uh, aborda situația astfel încât Uniunea Europeană să dea dovadă de hotărâre la aceste întâlniri. adesso la al Mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Dau cuvântul domnului ministru, care cred că are nevoie de 7-8 minute pentru a răspunde. Adevărul este că aș avea nevoie de vreo 4 ore spune domnul ministru, dar accept uh, să încerc să răspund în 7-8 minute. Permiteți-mi să spun un lucru. Acum, la începutul acestei intervenții, eu sunt foarte bucuros că există o convergență între tema principală a intervenției mele inițiale și întrebările dumneavoastră, adică faptul că e nevoie de o schimbare culturală, adică să schimbăm abordarea și să integrăm tematica de mediu într-un context mai larg și să vedem mediul nu ca o problemă, ci ca o soluție la problemele din alte sectoare. Aceasta este schimbarea importantă, faptul că ați apreciat această declarație, mă face să gândesc că Consiliul și președinția vor putea să lucreze pe aceste concepte în următoarele luni. În ce se traduc aceste uh, concepte la nivel operațional? Pentru că dacă nu rămân doar declarații de principii bune, dar care să nu se, nu se transpun în fapte, uh, o mare parte dintre subiectele abordate azi, pe care le-ați abordat în întrebările dumneavoastră, sunt legate de acest concept când vorbim de economia circulară, când vorbim de folosirea eficientă a resurselor, vorbim despre schimbarea structurii economiei pentru a o pune în serviciul mediului. Eu fac economia menținând obiectivul principal al sectorului nostru economic, economic de, a, de anume de a face uh, profituri, este dreptul întreprinzătorului să facă profituri, dar cu condiția respectării mediului, aplicând, de exemplu, principiile economiei circulare, pentru că astfel se pot maximiza profiturile și uh, se poate interveni pozitiv la nivel social în teritoriu. Economia circulară înseamnă că se folosesc produse, materii prime, care la sfârșitul ciclului sau în timpul parcursului productiv duc la deșe- sau creează deșeuri care pot fi folosite în alte procese de producție. Sau proiect, uh, produsul la sfârșitul vieții sale de, este reciclabil. Astfel se schimbă structura se trece de la economia lineară la economia circulară. De ce se creează astfel locuri de muncă? De exemplu, în uh, ce noi profesii pot apărea? Ecodesignul va deveni elementul central al noului sistem productiv. Deci, se creează chiar noi meserii și deci locuri de muncă. Același lucru în această direcție are o, economie, o importanță fundamentală. De exemplu, acordul privind prima energie Dacă dorim să ajungem la un acord ambițios, trebuie să crească eficiența energetică. Astfel se creează locuri de muncă energie, în uh, legătură cu energiile regenerabile. În Italia avem un obiectiv foarte ridicat și astfel s-au creat multe locuri de muncă. Și în țările dumneavoastră s-a întâmplat același lucru. Deci, acesta este un proces care avansează, pe care continuăm să-l, avans, să-l afirmăm, dar uh, ne dăm seama că e o schimbare de politică. Am răspuns la unele întrebări, dar uh, dacă n-am fost exhaustiv, nu pot să răspund mai bine decât am răspuns până acum. Reforma sistemului ETS. Am spus deja că acesta este un document prioritar pentru noi. În legătură cu calendarul, cred că multe state membre doresc să um, anticipeze um, termenul limită. Pentru noi este un acord important, dar pentru, la nivel internațional, cred că trebuie să uh, evaluăm dacă e posibil să-și ajungă mai repede la un acord în contextul general al reformei. Noi nu dorim să descurajăm uh, investitorii nici să penalizăm investițiile, dar, oricum, pentru acest subiect care e valabil pentru ETS, dar și toate celelalte întrebări privind pachetul climă-energie, eu cred că echilibrul just trebuie căutat în următoarele luni prin negocieri foarte strânse. Există în Europa țări mai ambițioase și țări mai puțin ambițioase. Și este clar că, așa cum se întâmplă de multe ori în Uniunea Europeană, trebuie să se găsească calea de mijloc. În, în Italia se spune că mai binele este dușmanul binelui. Uh, când uh, trebuie să se găsească o soluție comună între 28 de țări, binele e suficient. Eu astăzi vă, <laughs> voi, voi pot spune că voi încerca să, găsesc, să ajungem la mai bine, dar poate poziția Consiliului până la urmă va fi doar bună, nu va fi însă cea mai bună posibilă, pentru că trebuie să se ajungă la un compromis între 28 de state membre. Dar ne-am angajat să încheiem aceste negocieri înainte de conferința de la Lima, și am, încercat, am început deja să lucrăm la uh, în acest sens uh, de la întâlnirea de la Milano încoace. În ceea ce privește pungile de plastic, acesta este un dosar foarte important pentru noi. Repet un lucru. Dorim să promovăm dosarul privind pungile de plastic pentru că uh, ne dăm seama că acesta e o problemă de mediu, nu de, alte, de alt tip. Pungile de plastic poluează, ne poluează marea, mările. Deci, noi abordăm acest uh, dosar din perspectiva de mediu. Dorim să facem un pas înainte în acest sens. Um, dorim un acord între, între toate statele și Multe state nu doresc obiective uh, stabilite clar uh, în Consiliu. Ar fi bine dacă la sfârșitul semestrului nostru să există indicații adresate statelor membre pentru a redimensiona folosirea punctelor de plastic și pentru a permite țărilor care doresc, așa cum s-a întâmplat în Italia și Irlanda, să se interzică complet aceste pungi. legătură cu deșeurile, am spus deja, dorim să facem eforturi și să avansăm dezbaterea politică până în decembrie. M-ați întrebat care sunt principalele mele obiective, top targets. Pe scurt, acordul până în octombrie în ceea ce privește pachetul Clima-Energie 2030. Doresc ca acesta să fie un acord ambițios. Apoi, am spus la început un lucru care pentru mine e important și anume noua guvernanță a Uniunii Europeană care să vadă mediul ca parte integrantă a gestionării semestrului european și aceasta cred că ar fi o victorie majoră pentru Consiliu, dar și pentru Parlament și pentru această comisie. Am mai, am mai identificat alte dosare majore, uh, organismele modificate genetic, uh, pungele de plastic și iluc. Și cu ajutorul dumneavoastră, cred că vom putea avansa în aceste dosare mult. În legătură cu organismele modificate genetic. Știți că pe 12 iunie Comisia a ajuns la un acord. Am spus la început, intenția noastră este să ajungem la un acord înainte de sfârșitul președinției italiene. În legătură cu perturbatorii endocrini, acesta este un subiect foarte important, fără niciun dubiu. E important și pentru colega mea de la Sănătate, Beatrice Lorenzini, care vă vorbi puțin mai târziu. Așteptăm propunerea comisiei și când va sosi, ne vom pune imediat la treabă în legătură cu folosirea eficientă a resurselor. În legătură cu obiectivele, am discutat mult la Milano. Eu cred că trebuie să fie un obiectiv politic. Dacă politica avansează în legătură cu acest subiect, se, poate, se pot defini și obiective obligatorii. Nu toate statele sunt de acord cu asta e nevoie de eforturi mari, dar uh, noi vom uh, încerca să avansăm și în acest dosar în aceste luni. Ar fi important să se ajungă la un acord în Consiliul din octombrie. Nu știu dacă am uitat vreun subiect, dar pot să vă spun că e mai greu aici decât la bacalaureat. Domande. Am înțeles că <laughs> Întrebările sunt ușor de pus, dar răspunsurile în detaliu sunt mai greu de dat în acea puțin timp. Trecem la celelalte întrebări acum. Are mai întâi cuvântul colega Delay din partea PPE. Merci, Monsieur Président.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 Allora... Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule ministru, foarte pe scurt, o întrebare specifică, pentru că vin din campania fuochi. S-au descoperit uh, peste 200 de halde ilegale de gunoi. Vă întreb ce inițiativă are de gând să ia președinția italiană în cadrul semestrului său pentru a se elabora o strategie de intervenții pentru a ajuta și la soluționarea acestei probleme care a devenit enormă în uh, zona mea, și, dar cred că a depășit chiar granițele țării noastre. Grazie. Gli altri colleghi che avevano chiesto <clears throat> uh, uzul eficiente le... Mulțumesc. Folosirea eficientă a resurselor. Subiectul uh, folosirii alimentelor uh, uh, uh și aruncării alimentelor nefolosite uh, este strâns legat de deșeuri. În Italia am făcut un studiu pe această temă și două treimi din cetățeni italieni nu făceau o legătură între uh, nefolosirea resurselor și aruncarea lor cu probleme de mediu. Fă, făceau legătura cu probleme economice, dar nu cu problemele de mediu. Și cred că aceasta este o provocare culturală și anume să se înțeleagă că atunci când aruncăm o bucată de pâine la gunoi, e ca și cum am arunca un pic de mediu, un pic de apă, un pic de resurse naturale. Deci, Trebuie să dăm multă atenție acestei teme și noi la Comisia de Mediu. Pot să vă spun că vom organiza o întâlnire la nivel înalt pe 24 noiembrie în cadrul semestrului european, tocmai pe acest subiect. Cred că merită să o facem și sunt sigur că una dintre măsurile pe care trebuie să le punem în aplicare pentru a depăși această problemă este crearea unei culturi a mediului. Poate trebuie să uh, insistăm mai mult asupra acestei culturi. Trebuie să educăm o generație uh, de persoane cu sensibilitate deosebită față de mediu. Dacă nu, nu vom rezolva problemele actuale. Trebuie să învățăm pe copiii noștri că trebuie să respecte mediul și trebuie să facem eforturi mari pentru asta. În ceea ce privește green food, alimentele ecologice, noi suntem foarte angajați în cooperarea cu țările în curs de dezvoltare, atât în proiecte bilaterale, cât și în uh, proiecte multilaterale și uh, vom continua uh, această colaborare. În legătură cu OMG-urile, um, adineauri nu am dat un răspuns complet, voi reveni la ele un moment. Doresc să repet foarte clar că din chiar din următoarele zile vom uh, lucra cu Parlamentul pentru a ajunge la o poziție comună și sunt sigur că vom coopera bine cu doamna Riser, doamna raportor, pentru a ajunge la un acord. Eu știu, cunosc problemele din campania, de altfel voi fi la Castel Fortuno chiar săptămâna zi viitoare pentru a discuta cu ministrii Lorenzine și Martina. Am spus la început că nu voi vorba despre probleme locale strict din Italia, nu intru în detalii acum. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră, pentru prezență. Sper că vom uh, coopera bine în următoarele șase luni și nu doar în aceste șase luni, pentru că cred că ne așteaptă pe toți o muncă lungă și dificilă, dar care ne poate da multe satisfacție nouă și copiilor noștri. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumim și noi, domnule ministru, pentru disponibilitatea dumneavoastră și pentru faptul că uh, ați uh, suportat acest bombardament cu întrebări. Suspendăm ședința 5 minute pentru a-l conduce pe domnul ministru și uh, pentru a intra în sală cu ministrul sănătății, doamna Lorenzini.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 Începem această a doua audiere. Bineînțeles, mulțumesc doamnei ministru um, al sănătății din Italia, prietena mea, Beatrice Lorenzin, pentru prezența sa la comisia noastră. După întâlnirea cu ministrul Galeti, în care colegii au pus multe întrebări <laughs> și tu va trebui să suferi acest bombardament. Uh, ai 10 minute pentru a ne prezenta prioritățile uh, președinției italiene și apoi uh, dau cuvântul coordonatorilor din partea grupurilor politice și apoi vor veni întrebări din partea altor colegi din comisie. Îți dau cuvântul Uh, pentru a aborda direct uh, conținutul priorităților uh, președinției italiene. Domnule președinte, stimați colegi, în domeniul sănătății voi prezida Consiliul pe temele de Sănătate în uh, Consiliul Italian. Vă voi prezenta acum pre uh, programul președinției italiene. Vom face eforturi mari și ne vom concentra activitățile în aceste patru luni și jumătate efective de muncă pentru a pune bazele solide unui program inovant pentru următorii cinci ani. Uh, se deschide un nou trio de președinții, Italia, Letonia și Luxemburg, pentru următorii pentru următoarele 18 luni. Avem un uh, program comun bazat pe conștientizarea faptului că uh, trecerea ștafetei de la o țară la alta nu trebuie să însemne o discontinuitate în activitatea noastră. Dorim să desemnăm o nouă viziune legată de Uniunea Europeană, orientată spre creșterea economică, competitivitate, inovare și mai integrată, mai apropiată de cetățeni în cadrul revizuirii strategiei UE 2020 programul nostru încearcă să abordeze toate sectoarele fundamentale pentru sistemele de sănătate. Ehm, promovarea unor stile de, stiluri de viață pentru a trece apoi eh, la bunăstarea animală și sănătatea animală. Am eh, moștenit de la președinția greacă ehm, anumite dosare eh, privind tehnologie in vitro care sunt în discuție de mult. Avem de gând să avem o discuție constructivă implicând Parlamentul și pentru a ajunge la un compromis uh, sprijinit uh, uh, de întregul Consiliu. Obiectivul este să creăm un sistem și mai eficient și performant care în același timp să permită o dezvoltare ulterioară a energiei al industriei europene în acest sector care este lider mondial în anumite tehnologii. La Roma, pe 18 și 19 decembrie, va avea loc conferința anuală legătură legătură cu dispozitivele medicale. În ceea ce privește securitatea alimentară, președinția atribuie importanță maximă două uh, propuneri de regulament uh, în discuție în momentul de față în Consiliul și Parlamentul European. E vorba de revizuirea normelor privind uh, controlele, privind alimentele. E vorba de standardele controlelor în sectorul alimentar și, în general, în uh, domeniul agroalimentar pentru a asigura funcționarea corectă a pieții interne, oferind o egalitate în tratamentul tuturor uh, agenților economici. Evaluăm uh, pozitiv intervențiile pe text la, ale Comisiei Envi din mandatul trecut, care a ameliorat textul și la nivel tehnic și la nivel politic, dar considerăm că e necesar să avem cât de repede discuții cu Parlamentul European pentru o eventuală a doua lectură timpurie. Apoi, lupta împotriva fraudelor este o altă prioritate. Există o propunere de rezoluție a Parlamentului uh, European privind criza alimentară, fraudele în lanțul alimentar și controlarea lor în, din uh, decembrie 2013. În cooperare cu Comisia Europeană pe 23 și 24 octombrie va avea o conferință internațională la Roma, la Roma privind fraudele în sectorul alimentar pentru a defini strategiile de adoptat și pentru a evalua problemele emergente în acest sector. Obiectivul final este să se elaboreze un document comun care va fi prezentat Consiliului. La fel de importantă este și propunerea privind alimentele noi, novel food, um, pentru uh, a actualiza normele din sector, pentru a accelera uh, procedurile de autorizare, ținând cont de evoluțiile dreptului Uniunii. Controlul conformității cu normele europene în întregul domeniu agroalimentar este fundamental. Disponibilitatea și garantarea unor alimente sănătoase, sigure și de calitate uh, sporită sunt fundamentale pentru uh, viața oamenilor. dorim o procedură centralizată de autorizare și EFSA să aibă acest obiectiv de autorizare. Dorim să ajungem la un acord în legătură cu ambele texte. Știm că există divergențe între statele membre în Consiliu, dar totuși sperăm să uh, reușim să terminăm negocierile. Președința italiană consideră că sunt foarte importante campaniile de vaccinare uh, pentru sănătatea publică. Vom evalua noi vaccinul, trebuie să evaluăm riscurile și să evaluăm planurile de vaccinare ale statelor membre. Printre temele care vor face obiectul concluziilor Consiliului, am început deja discuția uh, unui text în legătură cu vaccinarea. Vaccinurile sunt principalul instrument de luptă împotriva multor boli infecțioase și uh, permit creșterea și creșterea imunității subiecților nevaccinați. În septembrie vom uh, prezenta o propunere de um, concluzii privind siguranța tratamentelor. Este un subiect care atrage atenția statelor membre și a Comisiei de multă vreme. Un al treilea o a treia temă care trebuie să fie baza unei propunere de concluzii e vorba de inovarea în terapii în, terapii, în uh, interesul pacienților. Inovarea în sectorul farmaceutic pentru dispozitivele medicale și aspectele relative la medicina personalizată și uh, raportul cost-eficiență al produselor farmaceutice sunt elemente care vor face parte din aceste concluzii. Uh, costul ridicat al medicamentelor, de exemplu, pentru tratamentul hepatitei cronice, reprezintă o preocupare pentru toate autoritățile de sănătate publică. Am abordat subiectul și la Consiliul de pe 20 iunie, cât și la nivel tehnic. Acest subiect va face obiectul întâlnirii informale a ministrilor de pe 22 și 23 septembrie și, în urma acestei discuții, va face obiectul unei propuneri de concluzii. În urma indicațiilor de la ultimele două Consilii pentru Sănătate, care au recomandat o mai bună reprezentare a sănătății în așa numitul semestru european, Italia a propus deja modalități de cooperare mai strânsă prin Social Protection Committee, făcând o evaluare comună asupra um, annual, uh, survey, uh, annual Growth Survey. În ultimul Consiliu s-a vorbit despre raportul între economie și sănătate și toate statele membre au subliniat nevoia ca sănătatea să fie considerată un domeniu, o materie transversală, nu un cost, ci o investiție în sănătatea noastre. În ceea ce privește calitatea și performanța sistemelor uh, sanitare, sprijinim eforturile făcute pentru a se identifica indicatori care să ajute statele membre și să evalueze performanța în mod comparabil. Alte subiecte importante vor fi abordate la reuniunea ministrilor din septembrie. Vom aborda prevenirea tumorilor printr-un stil de viață sănătos. Este un subiect foarte important de sănătate publică, având în vedere că tumorile uh, reprezintă alături de bolile cardiovasculare principala cauză de deces în Uniunea Europeană. Un al treilea subiect uh, care este foarte important pentru uh, președinția italiană um, este terapia durorii, durerii uh, și terapiile paliative la uh, întâlnirea Chief Medical Officers vor fi abordate și alte domenii de interes, cum ar fi gestionarea diabetului, prevenirea și gestionarea bolilor respiratorii cronice și rolul genomului în sănătatea publică. În ceea ce privește evenimentele, prima conferință ministerială în cadrul semestrului pe 2-3 octombrie la Roma va fi dedicată sănătății femeilor. Um, care, cu o abordare de tip life course. Se dorește promovarea sănătății, prevenirea patologiile tipice acestui gen și îmbunătățirea terapiilor în favoarea fertilității și maternității Uh, și terapiile pentru femeile în vârstă, pentru că sunt mai numeroase decât bărbații și uh, acest lucru are consecințe la nivel sanitar uh, și pecuniar. Statele membre vor face schimb de opinii în legătură cu temele legate de viața femeilor în diferitele faze ale vieții. Stile, stiluri de viață, alimentare și activitatea fizică, sănătatea sexuală, boli trans, cu transmitere sexuală și endometriosă, Uh, sănătatea în cadrul sarcinii nașterii și uh, perioadei de după naștere și prevenirea infertilității la uh, pacientele cu cancer. Un alt subiect important pentru mine este sănătatea digitală. Președinția va organiza pe 7-8 octombrie la Roma o, un eveniment pe această temă. Veți avea ocazia să veniți la, Rona, la Roma pentru a discuta despre strategiile aplicate de statele membre în domeniul e-health. E vorba de dosarul electronic de sănătate și telemedicină. Pe 27-28 octombrie va avea loc conferința ministerială în domeniul sănătății în zona Mării Mediterane. Președinția consideră că această zonă este o oportunitate pentru a favoriza integrarea și coeziunea, pentru a avea o regiune prosperă și sănătoasă. Conferința reprezintă o ocazie de a defini strategii comune cu alte state europene pentru promovarea sănătății în această zonă. Dezvoltarea de proiecte de colaborare pentru a sprijini politicile de îmbunătățire a sănătății în zona Mării Mediterane poate reprezenta uh, o posibilitate de dezvoltare economică și socială pentru a aduce stabilitate și pace în regiune în momentul în care au loc uh, schimbări sociale, culturale și economice majore uh, și este și o chestiune de sănătate publică. Pe 3 noiembrie va avea loc conferința privind calitatea și siguranța, costul terapiilor. Este un subiect fundamental al președinției noastre și vom dedica mai multe inițiative. Conferința va aborda acest subiect din punctul de vedere al eficienței uh, clinice în organizare cu eficiența economică. Uh, este o exigență prioritară pentru toate sistemele sanitare pentru um, a oferi durabilitate în același timp cu calitatea terapiilor. Uh, un alt subiect important pentru mine este demența. Va avea loc în noiembrie la Roma o conferință tehnică pe această temă Într-o societate europeană care îmbătrânește, demența este o cauză importantă de invaliditate și a patra cauză de, de deces în, în rândul persoanelor de peste 65 de ani este ocazia să discutăm strategiile puse în aplicare în Europa și în Italia în acest domeniu al demențelor și să analizăm uh, perspectivele de cercetare, prevenire și terapii uh, și în cadrul general al uh, promovării sănătății persoanelor în vârstă. O altă conferință va avea loc uh, în ceea ce privește lupta împotriva HIV și SIDA uh, pe 27-28 uh, noiembrie uh, în cadrul Zilei Mondiale de luptă împotriva SIDA. Um, s-au înregistrat victorii importante în lupta cu această boală în ultimii ani și durata de viață a persoanelor infectate cu HIV este acum aproape egală cu cea a populației generale, grație unor noi medicamente, noi strategii pentru folosirea lor și prevenirea transmiterii uh, bolii. Vom discuta pe aceste teme cu asociațiile reprezentate la nivel comunitar și internațional. La 10 ani după declarația de la Dublin, astfel uh, ne vom angaja din nou să luptăm împotriva acestei boli grave. Pe 4-5 decembrie va avea loc o conferință în cadrul uh, zilei de acțiuni pentru profesiile sanitare și pentru realizarea unui, uh, unei platforme de schimburi și cooperare. La Veneția va avea loc în decembrie conferința europeană privind sănătatea mentală a tinerilor. Tinerii între 10 și 24 ani reprezintă, cum știți, 27% din populația mondială și peste 75% din uh, problemele mentale apar și se manifestă înainte de vârsta de 25 de ani. Deci, în faza de creștere și până la vârsta adultă, uh, Um, trebuie să asigurăm servicii adecvate de sănătate mentală copiilor, adolescenților și tinerilor adulți și trebuie să există o complementaritate între terapii. Un alt subiect important pentru noi este uh, rezistența la antibiotice. Va avea loc în decembrie la Roma o conferință pe această temă. Problematica va fi abordată din perspectiva One Health, care implică uh, Uh, care vizează sănătatea umană și cea veterinară, dar și uh, sectoare cum ar fi producția de alimente. Vom participa de asemenea, bineînțeles, la principalele conferințe naționale pe tema sănătății publice, uh, inclusiv Comitetul Regional al OMS. Repet că președinția italiană, în relațiile cu acest Parlament, um, va coopera cât se poate de bine pentru a decide în legătură cu prioritățile strategice ale Uniunii. Aceasta este o, o ocazie pentru noi toți, pentru că Parlamentul este unul nou, abordează un nou mandat și împreună putem să conturăm strategii importante pe teme de sănătate în următorii cinci ani. Pentru mine este foarte important să avem un, o relație de cooperare cu Parlamentul și Comisie pentru Uh, a lucra în interesul tuturor cetățenilor noștri. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă ministru Laurențin. Trecem acum la intervențiile coordonatorilor sau cei care iau cuvântul numele grupurilor. Mai întâi domnul Peter Lepepe. okay. Eh, gospod predsednik, spoštovana gospa ministrica. Domnule președinte, vă mulțumesc, stimate doamnă ministru, dragi colegi. Felicitări! Ați reușit să faceți foarte multe în cele 10 minute pe care le aveați la dispoziție. Și mă bucur să vă văd pentru a doua oară aici, în calitate de Ministru al Sănătății. Mă bucur că președinția italiană promovează sănătatea, prevenirea și în cele din urmă un mod de viață sănătos. Sper ca um, cele trei președinții să vină cu o agendă foarte pozitivă. Ar trebui să facem tot ce ne stă în putință pentru a promova sănătatea. Situația e îngrijorătoare în Europa, se înregistrează o tot mai mare incidență a cancerului și a diabetului. Cu alte cuvinte, tratamentele cu caracter preventiv trebuie încurajate. Promovarea sănătății este întotdeauna inclusă în rezoluțiile și cartele noastre albe. Cu toate acestea, numărul pacienților e în continuă creștere. Întrebarea mea e următoarea. După părerea dumneavoastră, de ce e nevoie a combina metoda comunitară și interguvernamentală pentru a veni cu un rezultat cu adevărat eficient aici, pentru ca cetățenii europeni să vadă rezultate concrete? Ce putem face pentru a aduce valoare adăugată la nivelul Uniunii Europene? Adesea se spune că sănătatea ține de competența statelor membre și că nimic nu se întâmplă. Sunt convins că putem face mai multe pentru sănătate fără a trebui să schimbăm tratatul. Avem nevoie de o mai bună promovare a sănătății. Avem nevoie de cineva care să ia cuvântul și să vorbească în favoarea prevenției la nivelul uh, comisiei veți sprijini angajamentul de a spori cota de la 3 la 5% în ceea ce privește prevenția? Domnul ministru Galeti, colegul dumneavoastră, spunea că mediul înconjurător trebuie integrat în semestrul european. Mi se pare o idee foarte, bine, foarte bună, dar cred că semestrul european ar trebui să includă și sănătatea. Am trimis deja un mesaj domnului Juncker. Acum colegul Matias Grote pentru reșide. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. V-ați asumat foarte multe, se anunță foarte multe conferințe și mă bucură că ați uh, vorbit de bolile neurodegenerative, că se va organiza o conferință care va trata demența. Vă întreb uh, cum reiese de aici o strategie în ceea ce privește această boală, uh, incidența ei va spori Uh, vom auzi tot mai mult în societate despre ea. E bine că se face o conferință, dar cum va aduce în cele din urmă la o strategie. Dispozitivele medicale. Când putem aștepta poziția Consiliului? Când putem relua activitatea noastră în calitate de Parlament pentru a trece la o a doua lectură? Poate ne puteți spune câte ceva aici. Și uh, următorul punct, rezistența la antibiotice. Uh, rata noilor infecții în ceea ce privește microbii. Această rată crește în Europa uh, exponențial. Ce doriți să faceți în, ei bine, cele patru luni și jumătate care v-au rămas la dispoziție? Și nu în cele din urmă, TTIP, în ce măsură Um, testele clinice și uh, standardele în ceea ce privește certificarea, în ce măsură vor fi diluate. Care este strategia dumneavoastră cât uh, vă ocupați de certificarea medicamentelor și de consecințele TTIP? Uh, noi ne temem aici um, am organizat audieri în acest sens și am putut urmări rezultatul ultimelor negocieri. Ne temem așadar, poate nu neapărat că standardele noastre vor fi diluate, ci că vor fi permise alte standarde. Avem foarte multe standarde bune în Uniunea Europeană și sper ca acestea să nu fie subminate atunci când vor fi permise alte standarde sau, în cel mai rău caz, vor fi diluate ale noastre. În ce măsură uh, Ministrii uh, sănătății vor discuta despre toate acestea în timpul președinției italiene. Mulțumesc, urmează colega Girling pentru ECR. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea uh, derivă un pic din întrebarea domnului Petrele. Vorbea de creșterea incidenței unor boli precum cancerul. Pe scurt, aș dori să vorbesc despre prevenție și despre starea generală a sănătății cetățenilor și acele afirmații legate de sănătate. Am vorbit adesea despre acest lucru, și anume dacă sistemul e corect, dacă am evaluat cum trebuie substanțele, dacă am ajuns la un echilibru între aceste evaluări și uh, protejarea drepturilor consumatorilor, cred că concluzia generală e că nu. Și știu că e un punct uh, important um, care îngrijorează Italia știu acest lucru pentru că am primit multe scrisori uh, care exprimă îngrijorarea cetățenilor din Italia. Știm deja, în teorie, bineînțeles, Comisia va trebui să confirme acest lucru, noul comisar va trebui să confirme acest lucru. În teorie se va revizui, începând cu anul 2015, directiva privind aceste afirmații referitoare la sănătate. Aș dori să știu dacă președinția dumneavoastră va demara un pic activitatea în acest sens, dacă va organiza întâlniri, conferințe, activități menite să interacționeze cu publicul, pentru că cred că va fi un lucru foarte important și de mare interes pentru consumatorii noștri. Mulțumesc pentru ALDE, colega Aris. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru, vă mulțumesc dumneavoastră pentru această prezentare foarte exhaustivă. Voi reveni la una dintre cele două întrebări pe care le-am pus domnului Galeti, pentru că a eschivat prima întrebare și a uitat-o pe a doua. legătură cu organismele modificate genetic vom reveni, dar um, aruncarea de alimente este Uh, foarte importantă pentru cetățeni. Uh, se aruncă un milion de tone de alimente în fiecare an în Uniunea Europeană și credeți că modificându-ne legislația, de exemplu etichetarea sau uh, cooperând cu autoritățile naționale, putem modifica, putem lucra pe problema datelor de expirare? Cum putem răspunde așteptării acestea atât de urgente a cetățenilor? Apoi, aș dori să insist și eu asupra unui element important care se află pe, în calendarul dumneavoastră, demența, adică mai ales boala Alzheimer, dar și altele. În cadrul președinției franceze în 2008 ne-am ocupat mult de acest subiect, care era și o uh, prioritate a noastră, care a dus la programul european al CUR, dar care s-a terminat în 2013, cred. Așa cum ați spus-o, în cooperare cu asociațiile, cărora trebuie să le mulțumesc pentru că sunt foarte prezente, au multe nevoi și multe așteptări din partea noastră și cred că domnul Grote a spus-o că trebuie să depășim discuțiile, uh, dialogul, avem nevoie de o strategie, de un nou uh, program și trebuie să intervenim. Uh, menționez foarte pe scurt, obezitatea care nu se mai regăsește pe agenda noastră, care este un adevărat flagel al noului secol cu o serie de patologii legate de aceasta, care costă între 5 și 10% din bugetul pentru sănătate al fiecărui stat membru. Nutriția face parte din programul dumneavoastră cum aveți de gând să abordați această problemă urgență, urgentă a, obezității, care nu are doar o dimensiune cosmetică? Afectează din ce în ce mai mulți europeni și mai ales tinerii. Mulțumesc! Mulțumesc, colega Forența din partea GUE. Bună ziua, doamnă ministru! Am și eu câteva întrebări. Prima, pe un subiect deja abordat, intervențiile precedente, e vorba de TTIP, negocierile tratatului cu Statele Unite. Grupul nostru și-a manifestat deja preocuparea în legătură cu termenii acestor, acestor negocieri. Cred că guvernul italian trebuie să se pronunțe în legătură cu riscurile acestuia în domeniul sănătății alimentare, siguranței alimentare. L-am ascultat pe subsecretarul Goții, care a vorbit despre TTIP ca o oportunitate majoră pentru Italia, dar riscurile legate de OMG-uri, dar și de alte tipuri, sunt mari. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în calitate de ministru și de reprezentantă a președinției italiene. Un alt subiect important pentru mine este sănătatea femeilor și pentru dumneavoastră. Din programul dumneavoastră lipsește, cred, garantarea unui drept atacat în Italia, dar și în restul Europei. E vorba de întreruperea sarcinii uh, în condiții de securitate, de siguranță. E vorba de dreptul femeii de a face întrerupere de sarcină uh, în mod sigur și fără riscuri. Vă rog să comentați. Ultima întrebare se referă la posibilitatea de a interveni pe tema sănătății lucrătorilor. După cum știți, în Italia, de multe ori, uh, aceste drepturi la sănătate și, uh, și la muncă nu sunt uh, ușor de conciliat. Vă întreb cum se poate concilia durabilitatea având în vedere că să, se, se fac reduceri atât de mari și la bugetul pentru sănătate. Acum, din partea verzilor, doamna Ocăn. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să urez bun venit doamnei ministru. Așteptăm, aici sunt, aici sunt, spunea doamna Auken, așteptăm o președinție italiană angajată care să dea dovadă de o concentrare asupra sănătății și asupra combaterii toxicității mediului. Aș dori să mă alătur domnului Grote și întrebării dumnealui referitoare la dispozitivele medicale. Aici sperăm să fiți activi în acest an am să fac două observații. Nu am să vorbesc despre problema evaluării. Dorim o aprobare înainte de intrarea pe piață. Dar aș dori să vă întreb dacă vă veți asigura că rezultatele investigațiilor clinice vor fi puse la dispoziția publicului în conformitate cu cele știute la ora actuală vis-a-vis -vis de încercările clinice în sectorul farmaceutic. Dacă ne putem asigura că există transparență de plină, că nimeni nu dorește să ne înșele, atunci vom putea lua hotărâri cu mai multă siguranță. Am să fac și o legătură cu TTIP. Știm că regulamentul referitor la încercările clinice recent aprobat uh, era unul din punctele asupra cărora se concentrau marile conglomerate farmaceutice din Statele Unite. Doreau să elibereze această, să elimine, îmi cer scuze, această transparență. Și sper că dumneavoastră să fiți un partener de nădejde aici. O a doua observație legată de dispozitivele medicale se referă la faptul că după cum știți, probabil aceste dispozitive sunt în contact direct cu corpul uman. Prin urmare, nu ar trebui să conțină substanțe toxice, cu excepția cazului în care acestea nu pot fi înlocuite cu alte substanțe. Aici aș dori să vă concentrați asupra substanțelor uh, um, cancerigene, mutagene și uh, alte substanțe toxice de importanță recentă. S-a vorbit foarte mult despre aceste substanțe. Știm că sunt de periculoase pentru sănătatea oamenilor. Prin urmare, întrebarea noastră e dacă vă puteți asigura că aceste substanțe toxice care provoacă cancer, mutații și așa mai departe, nu vor fi doar analizate, ci și evitate în viitor, mai ales când vine vorba de dispozitivele medicale cu risc înalt. Mulțumesc pentru grupul FDN. Urmează colegul Pedicini. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, așa cum am făcut-o și pentru ministrul Galeti, eu uh, Uh, vă pun și dumneavoastră o întrebare care nu este a mea personală, este o întrebare formulată de anumiți cetățeni italieni pe care îi reprezent eu aici. Este un experiment de democrație directă. Întrebarea poate părea locală, de interes local la primă vedere, dar nu e așa. Pentru că în, înțeleg baza. Eu vin din campania și am uh, mers să trăiesc uh, într-o zonă în care se extrage petrolul uh, și lucrez de 20 de ani în domeniul oncologiei. Și înțeleg că acesta nu este un să devină un precedent pentru restul statelor membre. Întrebarea mea este următoarea. Având în vedere um, situația critică în, în, în, în domeniul punctul de vedere al mediului, cum ar fi uh, Uh, zone din, din uh, Basilicata, uh, Sardinia, Campania și așa mai departe, din cauza incineratoarelor, din cauza haldelor de gunoi și așa mai departe, având în vedere că Comisia Europeană a deschis recent o procedură de infracțiune împotriva Italiei, având în vedere că nu este capabilă să garanteze că apele destinate consumului uman să respecte standarde europene, e vorba de contaminarea cu arsenic și flor, întrebarea este următoarea ce acțiuni are de gând să pună în aplicare președinția italiană pentru a reduce incidența tumorilor. Vă spun că ceea ce ar sugera dumneavoastră și anume promovarea stilului de viață sănătos nu e suficientă. Eu cred că trebuie să se elimine cauzele de mediu care duc la astfel de tumori. Ce face președinția italiană pentru a acoperi 100% din teritoriu, nu doar la nivel național, cât și european, cu registre ale tumorilor. Pentru că pe teritoriul nostru golurile în registrele acreditate ale tumorilor uh, sunt uh, foarte mari. Uh, ce are de gând să facă în fine președinția italiană pentru a pune în aplicare principiul european important, plătitorul plătește în Italia și în Europa în general. Mulțumesc! Mulțumesc colegilor pentru întrebări. Acum voi da cuvântul doamnei ministru, care a notat, a luat multe notițe. Nu știu cum va reuși să răspundă în șapte-opt minute. ceea ce privește prevenirea, prevenția, care este un subiect care se găsește în mai multe întrebări. Eu sunt convinsă că prevenția este arma strategică numărul unu în lupta împotriva bolilor cronice netransmisibile și chiar și uh, de luptă împotriva celor transmisibile. Deci, a investi în prevenție este o prioritate pentru statele membre și probabil și pentru Uniunea Europeană. Noi investim aproximativ 3% în prevenție. care cu siguranță nu este suficient. Toate studiile științifice și observațiile făcute în ultima vreme arată că majoritatea bolilor uh, mai ales cele cronice netransmisibile, se datorează unor carențe uh, în stilul de viață, în unui stil de viață uh, necorespunzător. E vorba de alimentație, de fumat, de alcool sau lipsa de activități uh, sportive. Știm, de exemplu, că un stil de viață corect este esențial asupra incidenței diabetului. Trebuie să se mănânce mai bine și să se facă cel puțin 30 de minute de activitate fizică pe zi. În Italia am calculat că un stil de viață corect al unui pacient care are diabet alimentar ne-ar permite să economisim 3 miliarde de euro pe an în medicamente. Deci sunt uh, cifre mari dacă le raportăm la contextul general. Deci, este Trebuie să fie o strategie a Uniunii să investească mai mult în prevenirea primară și apoi secundară, adică screening, uh, care, sunt, uh, care este de asemenea necesară. Prevenția astfel înțeleasă ca element la diferitelor faze ale vieții noastre și deci uh, face este un, o caracteristică orizontală a mai multor politici permite sistemelor noastre să fie mai durabile. Trebuie ca sistemele noastre sanitare să fie eficientizate, competitive, în ciuda faptului că resursele pe care le putem uh, dedica sunt uh, mai reduse, dar trebuie să crească eficiența. Nu va fi suficient să echilibrăm eficiența cu diminuarea resurselor. E nevoie de o schimbare a stilurilor, de viață. Trebuie promovate acțiuni și planuri de prevenție. Europa poate să facă foarte multe fiind unită, devenind sau făcând să devină un, un, un, un element cultural a avea grijă de sine, și aceasta trebuie să fie o responsabilitate socială. Deci prevenția pentru mine este unul dintre aspectele cele mai importante în care trebuie să investim. Să trecem de la 3 la 5% din buget. Acesta este un obiectiv imens și cred că vom putea începe să raționăm, să ne gândim la cum putem să realizăm acest lucru, realizăm acest lucru și răspund la întrebarea ta legată de um, raportul cu economia nu doar uh, aspecte legate de mediu sunt transversale în toate uh, sectoarele economice, ci și sănătatea. E normal ca această comisie să se ocupe de mediu și sănătate, pentru că sănătatea este bunăstarea persoanelor. Vorbim despre health and wealth. Am făcut un pas înainte. Deci sănătatea nu mai înseamnă doar absența bolii începem să avem o abordare diferită în cele două materii, adică sănătatea persoanelor, animalelor și ceea ce mâncăm, dar și sănătatea teritoriului, apei, aerului, adică a mediului în care trăim. Trebuie să facem în așa fel încât să acestea să fie uh, posibil în același timp cu activitatea economică, activitatea uh, la locul de muncă și așa mai departe. E nevoie de bunăstare și trebuie să facă salturi în domeniul uh, sănătății, al stilului de viață și al prevenției. Vorbesc mai întâi despre sănătatea oamenilor. S-a vorbit despre obezitate, alt subiect strâns legat de prevenție. Într-adevăr, n-am, vorbit n-am vorbit despre obezitate și obezitatea copiilor, nu pentru că nu e o problemă, din potrivă. Este unul dintre um, este una dintre consecințele, consecințelor uh, unei prevenții greșite. Astăzi începem să prevenim obezitatea chiar din timpul sarcinii. Um, se informează viitoarele mame în legătură cu modul în care alimentația sa va avea consecințe asupra alimentației copiilor. Este foarte importantă alăptarea. Um, este foarte important stilul de viață al copilului în primii doi ani de viață. Uh, și toate acestea fac parte din politicile pe care le vom discuta, nu doar la diferitele conferințe. Veți avea multe posibilități să veniți la Roma, uh, oraș, în orașul meu, pentru a avea dezbateri tehnice pe aceste teme. Un alt aspect menționat și foarte important uh, uh, sunt bolile mentale. Într-adevăr, ele au fost o prioritate a președinției franceze. În octombrie am discutat, nu, în decembrie, la Londra, la G8, am discutat despre o strategie globală în domeniul uh, bolilor mentale și așteptând ca cercetarea științifică să ne permită să ne ofere noi uh, tehnici sau noi uh, medicamente pentru a lupta împotriva bolii Alzheimer, de exemplu, care este un adevărat flagel al următoarelor decenii, trebuie să folosim toate planurile posibile la nivel sociosanitar și sanitar uh, propriu-zis. În ceea ce privește negocierile TTIP, este un subiect foarte interesant eu m-am ocupat de aceste negocieri. Ehm, am reprezentat Italia la New York. Negocierea trebuie să aibă loc pe baza unor eh, elemente demonstrate științific. Deci standardele de calitate ale uh, testelor clinice trebuie să fie în continuare foarte ridicate și uh, produsele trebuie să fie de calitate excelentă, pentru că sănătatea cetățenilor noștri este un element care nu este negociabil. Deci, bazele științifice ale acestor negocieri vor fi evaluate apoi de EFSA. Acordul TTIP reprezintă o oportunitate majoră și cred că Europa este destul de mare pentru a uh, juca în această partidă pe picior de egalitate. În ceea ce privește aruncarea de alimente, acesta este un subiect foarte important pentru mine. L-am abordat în Parlamentul Italiei pentru că într-o astfel de situație economică, aruncarea de mâncare nu poate fi permisă din punct de vedere etic, având în vedere că sărăcia câștigă teren în rândul populației și se știe că Comisia face eforturi uh, pentru a modifica raportul 168 uh, din 2002 pentru folosirea alimentelor care încă sunt, uh, pot fi consumate chiar dacă au fost retrase de pe piață din motive comerciale. Mm, deci lucrăm și pe mm, ceea ce privește data de expirare acesta este o prioritate în toate statele membre și în Consiliul European. Ați pus foarte multe întrebări. Trecem la echipamentele medicale, medical devices. Doresc să mai spun un lucru în legătură cu rezistența la antibiotice pentru a rămâne la acest subiect. La prevenție. În decembrie, la Roma a avut loc um, o reuniune a GHSI privind rezistența la antibiotice în lume. Este un semnal de alarmă important pentru că rezistența oamenilor la antibiotice crește uh, și uh, de asemenea este o problemă în agricultură, în zootehnie. Trebuie să avem planuri de acțiune pentru a folosi în modul cel mai potrivit antibioticele și uh, trebuie să dezvoltăm tehnologii în spitalele noastre pentru a lupta împotriva formării de noi virusuri și trebuie să stimulăm inovarea în sectorul producător de antibiotice. Atât uh, antibiotice pentru oameni cât și pentru animale. E nevoie să existe linii directoare la nivel național și la nivel internațional pentru a ne ajuta să punem în aplicare acest proiect foarte important pentru sănătatea persoanelor bolnave și pentru securitatea alimentară. Dosarul uh, Medical Devices, echipamente medicale, este unul foarte delicat. Pozițiile Uh, sunt uh, controversate. Cadrul uh, legislativ actual și-a demonstrat meritele, dar a fost și criticat mult. Pe 26 septembrie 2012, Comisia Europeană a adoptat o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului în legătură cu dispozitivele medicale. Parlamentul a evaluat propunerilor, propunerile în prima lectură pe 2 aprilie 2014 au uh, existat în Consiliu 35 de reuniuni ale uh, grupului de lucru pentru dispozitivele medicale în cadrul ultimelor patru președinții și trebuie să se consolideze controlele pentru a îmbunătăți securitatea pacienților. Președinția italiană a, a programat diverse reuniuni la Consiliu și a, uh, prin contribuția diferitelor grupuri tehnice. Știți, am trimis și chestionare tuturor statelor membre care ne transmit răspunsuri tehnice țintite. Deci am folosit ca metodă de lucru chestionarul. Obiectivul este să se definească până, sfârșit, la, până la sfârșitul toamnei un nivel acceptat de majoritatea statelor membre pentru a fi poziția comună în Consiliu. La Consiliul pentru Sănătate de pe 20 iunie, majoritatea ministrilor sănătății uh, statele membre au spus că doresc să se încheie dosarul în cadrul președinției italiene. Voi încerca, vom încerca să cooperăm și să ajungem la un compromis pentru a atinge obiectivul garantării pentru a ajunge la un text pe care să putem sprijini cu toții pentru a asigura mai multă securitate în interesul tuturor cetățenilor uh, Uniunii. În legătură cu substanțele toxice folosite în aceste dispozitive medicale, în aceste echipamente, uh, aceste echipamente nu trebuie să, să includă uh, substanțe toxice, uh, toxice, cancerigene sau mutagene. Și la următoarea reuniune privind dispozitivele medicale, în septembrie vom continua discuția. Mi-am pierdut, am pierdut unele întrebări în legătură cu transparența. S-a prevăzut o misiune uh, de evaluare a informațiilor furnizate de fabricanți. La reuniunea de pe 8 și 9 iulie, președinția italiană a prezentat o solicitare adresată statelor membre să-și exprime părerea în legătură cu această procedură informatică și a cerut evaluarea extinderii obligației pentru producători să adauge noi date în sistem. Practic toate informațiile în legătură cu notificarea, dezvoltarea și uh, evenimente adverse și așa mai departe. Propunerea a fost uh, Um, primite bine de statele membre în declarațiile lor verbale și se vor uh, așteptăm încă reacțiile formale, bineînțeles datele vor fi publice. Da, s-a mai pus o întrebare, pentru că m-am cam pierdut printre ele, a fost foarte multe. Um, o întrebare legătură cu testele uh, dinaintea punerii pe piață Multe state sunt de acord cu posibilitatea de a exista un organism central care să aibă și um, această responsabilitate a mecanismelor de control înainte de punere pe piață pentru clasa de risc 3 dar vom evolua cu celelalte state membre dacă e nevoie de acest mecanism care există, care va Uh, se va alătura uh, dispozițiilor pentru organismele notificate. Anumite lucruri au fost așa rezolvate, altele încă nu și trebuie să le abordăm în mod constructiv. Sperăm că se va ajunge la un uh, echilibru, un just echilibru. Cred că am răspuns cam la tot. Ați răspuns practic la toate întrebările. Trecem la a doua rundă de întrebări. Mai întâi, colegul Kovacek. Thank you very much, uh, Chair. Thank you,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 Grazie, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamnă ministru. Felicitări pentru prezentarea exhaustivă și pentru răspunsurile încurajatoare pe care le-ați dat colegilor. Aș dori să vă pun două întrebări. Una, în legătură cu riscurile legate de Wi-Fi. Surse din presă Ă, dar sprijinite și de lumea științifică, arată că expunerea la emisiile de microunde la, ă, ă, de nivel scăzut sunt periculoase. Apoi s-au desmintit existența unui document clasificat top secret de 350 de pagini, așa numitul International Research Symposium Agreement, prin care Organizația Medicală a Sănătății, Mondială a Sănătății ar fi identificat daune cerebrale irevestibile, cum ar fi uh, cancer și alte uh, probleme de sănătate grave legate de expunerea la aceste unde. Președinția italiană dorește să promoveze stilul de viață sănătoase și prevenția, și mai ales prevenția uh, bolilor respiratorii și a cancerului aveți intenția să spună dacă aceste date sunt fondate, să le verifice? Ce inițiativă dorește să aibă președinția italiană pentru a proteja sănătatea în toate statele membre în legătură cu această problemă a undelor Wi-Fi? O altă întrebare se referă la registrul tumorilor. Are de gând președinția italiană să omogeneizeze resursele, să extindă aceste registre în întreaga Europa, având în vedere că este un aspect important și prevenție. Mulțumesc! Mulțumesc. care cuvântul acum colegul Avia de la ALDE. Eh, buongiorno, eh, ministra. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnă ministru. Uh, felicitări pentru intervenția dumneavoastră. Continui în engleză. Public health Allora, sarà... Mulțumesc pe scurt pentru că am spus deja atât de multe lucruri. Mulțumesc, doamnei ministru, pentru această întâlnire. Abordarea pe care ne-a prezentat-o aici uh, are multe puncte comune cu raportul Biroului pentru Europa a Organizației Mondiale a Sănătății, uh, raportul acestuia de pe 5 iulie privind bolile netransmisibile, de exemplu, care este un subiect transversal, pentru că datele sunt alarmante. Și, într-adevăr, și acest raport arată că prevenția și stilul de viață sunt uh, elementele pe care trebuie să ne concentrăm atenția. pentru a limita extinderea acestor boli care sunt una dintre principalele cauze ale deceselor, bolilor și așa mai departe. Eu doresc să înțeleg dacă acesta este cu adevărat o prioritate a președinției italiene, acest punct, care e foarte important pentru mine, pentru că am depus chiar un amendament uh, din partea PP-ului pe această temă. Apoi o propunere. Este un subiect de care s-a ocupat și Parlamentul în mandatul trecut. E vorba de directiva privind asistența transfrontalieră. După cum știm, acesta s-a născut dintr-o viziune clar văzătoare pentru a raționaliza Um, revin aici la pactul de, pentru sănătate pe care l-ați promovat în Italia. Deci, raționaliza, raționalizare care permite economii și țărilor mici, care nu trebuie să aibă neapărat centre pentru mm, bolile rare, foarte specializate, dacă există posibilitatea de a pune în comun resursele uh, pentru a uh, permite o raționalizare. Mă întreb dacă poate la Milano, uh, cu ocazia întâlnirii Consiliului Ministrului Sănătății um, s-ar putea discuta și despre acest subiect, poate și cu participarea membrilor Parlamentului mai activ pe aceste subiecte, pentru a relansa această directivă care este pe placul Parlamentului, deși a cetățenilor, dar să regășesc obstacole și dificultate în pune în aplicare acestui stat. Ele pot fi însă depășite, cred, și ar fi bine ca țara mea să găsească calea pentru a depăși blocajul și pentru a se putea pune în aplicare această directivă, care este foarte importantă și un pas în direcția cea bună. Mulțumesc! Sie a te. Îți mulțumesc, îți mulțumesc. Are cuvântul colega Chinici. Grazie, grazie Presidente e un grazie all'onorevole.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 Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă ministră. Eu voi face o observație în numele doamnei Grostet, o observație pe care o împărtășesc și eu. Să împlinesc 5 ani de la prima legislație în sectorul farmaceutic în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, procedurile de încălcare deschisă de comisie dovedesc faptul că legislația este pusă în aplicare deficitar. De pildă, în Franța și Italia s-au adoptat legislații la nivel național pentru a extinde posibilitatea de a folosi medicamentele dincolo de uzul prevăzut pentru comercializare. Aceste hotărâri au fost luate din motive pur bugetare, în ciuda faptului că există alternative care sunt autorizate de Agenția Europeană pentru Medicamente, alternative care sunt disponibile pentru pacienții francezi și italieni. Aceste dispoziții pe termen scurt reprezintă un precedent periculos și, de asemenea, reprezintă o provocare reală pentru sănătatea în Uniunea Europeană. Medicamentele se comercializează pentru anumite uzuri și nu pot fi comercializate în afara acestor uzuri care, uh, decât pentru um, obiective pur terapeutice. Aceste excepții periclitează sănătatea pacienților pentru că adesea nu se îndeplinesc standardele riguroase uh, prevăzute de legislația de autorizare. Această uh, încălcare subminează legislația emisă de Uniunea Europeană și îngreunează accesul pacienților la anumite medicamente, de asemenea limită, limitează posibilitățile de cercetare și inovare în sector. Aș dori să știu dacă președinția italiană va face din acest lucru o prioritate și dacă veți fi în favoarea aplicării unei politici mai stricte când vine vorba de infracțiunile în sectorul farmaceutic înregistrate în statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează ultima intervenție, Aldo Patricelli. Di Sì, grazie. Grazie, ministru. La... Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări, care trebuie să vă spun. Toate um, sunt legate de activitatea noastră și sunt vizate de activitatea președinției. Voi începe, la, voi începe cu sănătatea transfrontalieră, serviciile de sănătate transfrontaliere. Italia tocmai a aprobat, a pus și în aplicare directiva privind uh, dimensiunea transfrontalieră. Alte state membre o fac în același timp. Această uh, dimensiune transfrontalieră cred că este o oportunitate majoră să nu uităm că această directivă este prima care se ocupă cu adevărat de soarta persoanelor în Uniunea Europeană, de drepturile cetățenilor, nu doar drepturi economice. Este o directivă de welfare și aceasta este aspectul său cu adevărat inovant. Toate directivele inovante trebuie aplicate și evaluarea, trebuie, trebuie evaluată aplicarea lor. Directiva necesită bugete, <laughs> dar cred că există anticorpi, dacă îmi permiteți să folosesc uh, în astfel de metaforă sanitară. Deci există anticorpi pentru a împiedica ca această directivă să fie folosită ca instrument de turism sanitar sau să permită speculă. Însă are o dimensiune inovantă majore majoră, imaginând Uniunea Europeană și ca un spațiu enorm în care se pot realiza uh, Uh, teste uh, înainte de punerea pe piață pentru anumite boli. Trebuie să ne concentrăm cercetarea uh, la nivel național, dar știm că în anumite cazuri nivelul național nu este suficient în cazul anumitor studii. E nevoie de uh, studii comune, internaționale sau chiar mondiale. Deci, directiva are o, potențială enormă enorm de dezvoltare, de cercetare și pentru a garanta cetățenilor uh, posibilități uh, de tratament noi. Însă pot, uh, pot apărea probleme de speculă și turism sanitar, care trebuie descurajate. În noiembrie noi vom organiza un eveniment important privind uh, această directivă, privind îngrijirile medicale transfrontaliere pe 6-7 noiembrie la Veneția. Îmi pare rău, nu la Milano, ci la Veneția Va fi uh, un eveniment uh, cu un profil uh, major pentru a discuta tocmai de posibilitățile pe care le au statele membre de a pune în aplicare această directivă cât mai bine. La aceeași conferință vom aborda și tema tumorilor. Vom uh, aborda, deci, și Uh, prevenirea și tratamentul și inovarea uh, în acest domeniu uh, al carcerologiei în aceea zi. Tot în legătură cu domeniul oncologiei, am pierdut întrebarea, spune doamna ministru. În ceea ce privește, am dorit să discutăm despre impactul tumorilor în Europa și despre strategiile actuale și viitoare de prevenire a lor, să evaluăm rezultatele inițiativelor deja adoptate. Multe decese precoce pot fi prevenite dacă se elimină anumite factori, anumiți factori de risc, cum ar fi uh, consumul de uh, prea mult uh, zahăr, sare, uh, grăsimi, alcool sau fumatul. Președinția consideră că este fundamental să se investească în promovarea unei vieți active și sănătoase, dar și în strategii pentru a evita uh, disparitatea în accesul la uh, la, diagnostic, la diagnosticarea tumorilor. Deci, uh, statele membre au, reținut, au întâlnit dificultăți în activitățile de prevenție. Și chiar dacă aceste tehnologii sunt disponibile, trebuie să existe campanii de vaccinare uh, atunci când este posibil pentru a, numi, uh, a preveni anumite tipuri de cancer, cum este cel de uh, coluterin. Uh, durabilitatea nu are doar o dimensiune economică, ci și în, la nivel de sistem sanitar și în legătură cu capacitatea statelor de a avea acces la inovarea în tehnologie. Noi vom aborda la întâlnirea informală a miniștilor și acest subiect, care este esențial pentru dezvoltarea politicilor sanitare în următorii ani pentru țările noastre și Uniunea Europeană în general. Este un subiect crucial și pentru competitivitate. Sistemul de sănătate aici uh, are elemente comune cu celelalte sisteme, acela al dezvoltării economice, dar și al uh, cercetării științifice, pentru că crizele economice nu doar au redus accesul pacienților la diagnostic și la tratamente, au dus la reducerea investițiilor în cercetare și dezvoltare. Deci, la întâlnirea informală a miniștilor vom discuta despre strategiile posibile pentru a permite creșterea nivelului de inovare în sistemele noastre uh, de sănătate pentru a garanta inovații cetățenilor noștri. Din acest punct de vedere, eu cred că un element esențial este faptul că Europa a dat întotdeauna cetățenilor lor de când Europa e unită de când a început această perioadă de pace în Europa, am garantat cetățenilor accesul la tratamentele de vârf la nivel global. Am, le-am dat accesul la uh, tratamentele cel mai inovante. Trebuie să menținem aceste standarde ridicate de calitate, standarde culturale, dar și standarde economice. Acestea reprezintă competitivitatea Uniunii Europene față de țările BRICS sau față de Statele Unite. Deci a găsit un nou model de dezvoltare și de garantare a asistenței inovării, accesului la inovare la nivel universal. Acesta va fi tocmai subiectul pe care îl vom aborda în cadrul semestrului și în cadrul întâlnirii informale. Președinția italiană a pregătit acest proiect de concluzii ale Consiliului și în cooperare cu Comisia. O cooperare foarte utilă și am pregătit un document care consideră că pentru a stimula dezvoltarea trebuie facilitată transpunerea progreselor științifice în produse medicale care să, res, să respecte standardele și să faciliteze accesul pacienților la terapiile promițătoare și care să fie și uh, Uh, sustenabile pentru sistemele de sănătate ale Uniunii Europene. Un alt aspect important menționat este transparența. Directiva transparenței uh, în domeniul prețurilor. Este o directivă foarte importantă care fixează um, condiții minime procedurale pentru a garanta transparența în măsurile naționale în fixarea prețurilor și uh, deciziile privind posibilitatea de a se rambursa medicamentele respective pentru a ține pasul cu dezvoltarea medicamentelor. Sunt elemente în legătură cu care statele membre nu au căzut de acord, Ținând cont și de rezultatul ultimei ședințe a grupului de lucru pe lângă Consiliul European, încercăm să Realizăm acum documentul care reia poziția statelor membre pentru a reuni poziții divergente, pentru a avea o viziune obiectivă și realistă în legătură cu pozițiile tehnice și politice ale statelor membre. Astfel, menționând uh, poziția uh, precaută exprimată până acum, să se mențină propunerea de directivă în următoarele condiții. Nevoia de revizuire a directivei într-un moment critic pentru definirea prețurilor, pentru rambursarea medicamentelor și uh, problema medicamentelor pentru hepatita C este doar un exemplu în acest sens. Am analizat deci acest dosar, o facem cu statele membre și din punctul de vedere ale noilor elemente critice care au apărut și încercăm să găsim o soluție sprijinită de toată lumea. Întrebarea privind uh, experimentele pe animale, uh, testele pe animale uh, și sugerarea de stoparea disecțiilor. Noi credem că este important să se respecte normele care prevăd sacrificarea cât mai puțin, cât ori mai puține animale. Deci, am făcut cu toții eforturi Uh, pentru aplicarea acestei directive și cu siguranță dezbaterea continuă. În ceea ce privește întrebarea privind off-labels, um, noi credem că trebuie să respectăm reglementările și trebuie să punem pe primul plan securitatea cetățenilor. Aceasta este prioritatea noastră atât prioritatea președinției, cât și prioritatea mea personală. Statele membre pot să folosească aceste off-labels dacă respectă condițiile de securitate și chiar și proceduri inovante uh, în experimentele clinice dacă agenția de reglementare le uh, autorizează. Deci președinția dorește să pună în, în, în, în centrul politicilor farmaceutice uh, siguranța, securitatea cetățenilor, a, cetățenilor, a pacienților. Pentru a răspunde întrebarea doamnei Kimli și președinția știe că cetățenii sunt foarte sensibili la uh, problema securității alimentare de-a lungul întregii filiere alimentare, întregului lanț alimentar. Legislația trebuie să permită uh, securitate de niveluri foarte înalte, dar nu e suficient dacă nu există standarde de control și un număr de controluri uh, definite la nivel uh, comunitar pe baza evaluării riscurilor. Alimentele sunt comercializate în toată Uniunea și exportate, deci toate statele trebuie și pentru a evita distorsionarea pieței să facă aceleași controle. Și Vom încerca să ajungem la un acord la Consiliu și chiar dacă astăzi pozițiile sunt uh, foarte diferite. Dar uh, tema securității alimentelor este una foarte importantă, importantă pentru noi toți și putem uh, să încercăm să înțelegem cum se pot armoniza în pozițiile diverse ale statelor membre. Am finit. Am terminat. Grazie, permettete... Vă mulțumesc în numele tuturor colegilor, doamna ministră Loronțin, din partea președinției italiene, pentru disponibilitatea sa și pentru a răspunde la atât de multe întrebări cu care am bombardat-o într-un timp atât de redus. Vă mulțumesc tuturor! Încheiem reuniunea noastră de astăzi. Mâine are loc ședința coordonatorilor și reveni, ne revedem pe 3 septembrie toată ziua. Mulțumesc și o seară plăcută!